putut să, să semneze această declarație scrisă din anumite motive și mi se pare foarte ciudat acest lucru. Președintele, acum trecem la voturi. În primul rând, raportul doamnei Berez, doamna Berez, cu privire la modificarea regulamentului 1927 privind crearea Fondului European de Ajustare la Globalizare. Avem o propunere în întregime CNS pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și pentru rezoluția legislativă este vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Se adoptă. Punctul următor. Avem șase propuneri de rezoluție privind situația din Palestina. Avem o propunere comună de rezoluție pe care o votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă cu o majoritate clară și felicitări! Punctul următor, propunerea de rezoluție a Comisiei pentru Mediu cu privire la summitul Pământului Rio plus 20. Începem cu aliniatul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm electronic. Mă tem. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 5, amendamentul 19. Vot pe părți. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. Partea a doua e caducă. Trecem la lineatul 6, amendamentul 3. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alineatul 8. Amendament oral al domnului Leinen, președintele Comisiei Envi. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fac aici o clarificare la alineatul 8 pentru că această formulare este încelătoare. E, induce în eroare cititorul. Se spune aici is concerned. Este preocupat de uh, focalizarea pe economia verde și is concerned pare a fi negativ. Ar trebui să scriem concerning the focus. Deci cu privire la uh, focalizarea pe economia verde, ca una dintre cele două obiective ale summitului. Deci nu vrem o, formă, o formulare care să sune negativ. Noi ne dorim o economie verde. Aceasta este explicația. Deci vrem o formulare pozitivă. Cred că a înțeles toată lumea. Există obiecții? Nu există obiecții? Atunci putem să votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la alineatul 24 acum. Amendamentul 16. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 25. Dacă doriți să verificăm, haideți să verificăm. Verificăm așadar amendamentul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul și se respinge, dragi colegi, este clar. Alineatul 25, vot pe părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a treia, pentru? Partea a treia, pentru? Împotrivă, abțineri. Bine, aici trebuie să verificăm. Așadar, partea a treia a aliniatului 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. We have... Which one is it? We have amendment... Trecem acum la amendamentul 12. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vreți să verificăm? Bine, haideți să verificăm amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 1, alineatul 28. Cine pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Amendamentul 20, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum, la aliniatul 29, vot pe părți, trei părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a treia. Partea a treia. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm electronic. S-a deschis votul. Partea a treia. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 34, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Now, amendment num- Amendamentul 2 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm uh, electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Trecem acum la aliniatul 38, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă cea de-a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm din nou electronic. Votul s-a deschis, cea de-a doua parte. Votul s-a închis. Se adoptăm. Amendamentul 13, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Ajungem, uh, prin urmare, la textul inițial de la amendamentul 39. Vot cu apel nominal din nou. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Nu încă. A avut uh, timp toată lumea să voteze? Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Din păcate trebuie să votăm din nou pentru că, după cum puteți vedea pe ecran, ecranul încă arată amendamentul 13, dar votăm, de fapt, la alineatul 39, textul inițial. Acum ecranul este în regulă, deci votul s-a deschis. Textul original. Alineatul 39. Votul s-a deschis. Aveți răbdare, dragi colegi. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 6 la liniatul 40. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins? Vot pe părți, liniatul 40, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Cea de la parte pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm electronic. Votul s-a deschis la cele doua parte a alineatului 40. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 7, uh, vot cu apel nominal. Votul s-a închis. Amendamentul 7D. Respins. Amendamentul 14D uh, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 24, vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Prin urmare, trecem la alineatul 47, vot pe părți. Din nou, prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Nu înțeleg ce face stânga mea. Votați pentru sau împotrivă? Deci, încă o dată, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă cea de-a doua parte pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm electronic. Cea de-a doua parte, alineatul 47, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cea de-a treia parte acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că trebuie să verificăm din nou electronic. Votul s-a deschis la cea de-a treia parte. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 9, vot cu apel uh, nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem direct la amendamentul 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 50. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cea de-a doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că trebuie să verificăm electronic din nou. Votul s-a deschis la cea de-a doua parte a aliniatului 50. Votul s-a închis Se adoptă. Aliatul 54, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Alineatul 59, cine este pentru, împotrivă, abțineri, îmi ce scuze că vă deranjez, dar verificăm din nou electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Alineatul 60, vot pe părți, prima parte, vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cea de-a doua parte, tot vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Alineatul 61. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm electronii. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Alineatul 65. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. De această dată cred că se respinge. Dar haideți să verificăm. Votul s-a deschis. Dacă doriți să verificăm, trebuie să verificăm. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 21. Uh, acum, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Respins de această dată. 67. Alinatul 67. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 10D. Pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Alineatul 71. Avem un vot pe părți. Prima parte este vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm electronic din nou, deci s-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge. Amendamentul 15D. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Alinatul 80. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Dar cred că ar fi mai bine să știm exact care este rezultatul, deci mai bine votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alinatul 87. Amendamentul 22. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Alinatul 89. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alinatul 93, din nou vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge. Alinatul 96, în două părți, pentru prima parte, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte, pentru, împotriva abțineri Verificarea electronică. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Nu încă, nu încă. Deci votul este deschis. Acum s-a închis. Și se respinge. Amendamentul 11, deci, nu este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul ca în două părți. Avem vot cu apel nominal pentru prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și, în mod clar, se adoptă. Partea a doua, din nou vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă cu o mică majoritate, dar se adoptă și acum votăm asupra rezoluției, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. S-a închis votul. Și în mod clar, rezoluția a fost adoptată, așa încât felicitări. Votăm acum în ceea ce privește propunerea de rezoluție, în ceea ce privește viitorul Fondului European de Ajustare la Globalizare din partea Comisiei Employment, începem cu amendamentul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Votăm acum amendamentul 5 la textul inițial. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Votăm asupra textului inițial din alinatul 4. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1B este vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și s-a adoptat. Trecem la amendamentul 7, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu mi-e foarte clar ce fac colegii din centru. Deci, încă o dată, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Votăm asupra întregului rezoluției. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și îi felicit pe autor și în cele din urmă avem ultimul vot de astăzi, o rezoluție din partea domnului Daf, și a altor colegi în ceea ce privește regula 90 alinatul 6 din regulamentul de procedură în ceea ce privește acordul de parteneriat între UE și Maroc pe tema pescuitului și dau cuvântul domnului Daf înainte de a începe votul. Domnule președinte, moțiunea dorește să facă trimitere la protocolul pentru un aviz înaintat curții. Scopul, unicul scop al acestei rezoluții este de a, de a vedea dacă acordul este compatibil cu obligațiile prevăzute în tratat de a respecta principiile de drept internațional. Efectul acestei trimiteri nu va fi de suspendare a acordului actual. Trimiterea ar putea stabili un precedent. Dar Parlamentul are datoria clară de a stabili integritatea tuturor tratatelor pe care le-am semnat. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, domnule Daf. Votăm, deci, rezoluția în întregimea sa. Este vot cu apel nominal. Deschid votul. A votat toată lumea. Se închide votul. și rezoluția este respinsă. So that was our last item. We... Acesta a fost ultimul vot pe ziua de astăzi. Încă mai am câteva comunicări de făcut în uh, limba cehă. Am primit avizul uh, Consiliului la prima lectură în ceea ce privește justificările și motivele